Bonjour à tous. Bună ziua tuturor. O să încep cu câteva anunțuri. Mai întâi vă rog să luați loc și să păstrați liniștea. Am primit de la grupul socialiștilor și democraților cereri de numire în comisiile și delegațiile parlamentare. Lista acestor numiri va face parte din procesul verbal al acestei ședințe și dacă nu va fi făcută nicio observație până la adoptarea procesului verbal, aceste numiri vor fi considerate acceptate. Pe de altă parte, comisiile IMCO și ECON mi-au trimis o rectificare la textul adoptat de Parlamentul European. Cele două rectificări ale Comisiei ECON sunt fiecare acompaniate de o declarație. Rectificările sunt disponibile pe uh, website-ul ședința în direct. Rectificările și textul declarațiilor vor fi publicate de asemenea în procesul verbal al acestei uh, ședințe. Conform articolului 216 alinatul 4 din regulament, rectificările și declarațiile aferente vor fi considerate aprobate dacă în termen de 24 de ore un grup politic sau 40 uh, de deputați cel puțin nu vor cere un vot asupra acestora. Conform articolului 97 alinatul 4 din regulament, vă informez că raportul domnului Lambsdorff privind o procedură de recomandare a Parlamentului European privind intenția Consiliului asupra cele de 168-a sesiune a adunării generale a Națiunilor Unite nu a uh, primit nicio obiecție și prin urmare raportul este considerat adoptat. Trecem așadar la vot și Începem cu vot prin procedură simplificată, articolul 138, raportul doamnei Dodds privind planul pe long term privind stocurile de uh, pește în exploatare. Vot cu apel nominal. Cine este pentru? Votul este deschis. Votul este deschis. Votul este închis. Votul este închis. Este încă ouvert. Il est fermé. Votul este închis și este adoptată propunerea. Trecem acum în aceeași procedură simplificată la raportul doamnei Wickstrom privind ridicarea imunității uh, domnului Kurski. Supun la vot acest raport. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține este adoptat. Trecem acum la raportul uh, Stoianov, aceeași procedură raportul Stoianov privind cererea de ridicare a imunității doamnei Malgorzata Hanslick. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Adaptat, adoptat. Trecem acum la raportul doamnei Lichtenberger privind cererea de ridicare a imunității a lui Alexander Alvaro. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Trecem acum la raportul domnului Garces Ramon privind noua agendă pentru politica europeană a consumatorilor. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la raportul Zvivca privind uh, asistența judiciară acordată în cadrul litigiilor civile și comerciale transfrontaliere. Supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum, uh, poziția Consiliului privind controlul de către autoritățile vamale asupra respectului dreptului de proprietate intelectuală. Niciun fel de propunere de respingere, niciun amendament nu a fost depus, deci declar că poziția Consiliului este aprobată. Ordinea de zi cere acum în a doua lectură aprobarea poziției Consiliului privind alimentele destinate bebelușilor și uh, copilor de vârste mici și uh, alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale. Amendamentul 6 a fost uh, retras, e raportul doamnei Ris. Așadar, amendamentul 1, vot uh, cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 3, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 4, la fel, vot cu apel nominal, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 5, Vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. De asemenea, respins și în fine, amendamentul 2, vot tot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Este respins amendamentul. Deci, niciun amendament n-a fost adoptat. E vorba de o poziție a Consiliului pe care o declar aprobată de Parlament. Felicitări, doamne Riz. Acum, votul uh, raportului Moran Chartier privind uh, prevederile de securitate și sănătate începește uh, muncitorii expuși unor uh, riscuri și agenți fizici câmpuri electromagnetice. Amendamentul, uh, blocul 1 de amendamente, cine este pentru, împotrivă, se abține, adoptat. Și votăm acum uh, propunerea astfel modificată. Cine este pentru, împotrivă, abținere este adoptat. Rezoluția legislativă, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Acum, pe ordinea de zi, avem raportul DOTS privind planurile de termen lung pentru stocurile de cod și pescuirea acestuia și stocurile de cod. Examinăm propunerea de regulament. Începem prin a vota blocul de amendamente, 19 amendamente ale Comisiei Pescuit. Cine este pentru? Împotrivă? Nu e foarte clar. Vă cer să votăm electronic. Deschid votul pe acest pachet de 19 amendamente ale Comisiei de Pescuit. Bun. Deci verificăm, așadar. Este adoptat cu o majoritate foarte largă. Trecem acum la amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă amendamentul 17. Bine, verificăm. Verificăm amendamentul 7, vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat amendamentul. Amendamentul 17. Vă rog să ridicați clar mâinile. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține, respins. Votăm propunerea astfel modificată. Vreți să verificăm? Bine, haideți să verificăm, nicio problemă. Amendamentul 17, votul este deschis. Votul este închis, este adoptat cu atât mai bine pentru noastră. Uh, votăm acum propunerea astfel modificată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se aprobă. Propunerea legislativă, vot cu apel nominal, vot electronic așadar. Cine este pentru? Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat. Trecem acum la raportul domnului Iacolino privind criminalitatea organizată, corupția și spălarea de bani și începem cu alineatul 3, text original, vot în 3 părți, prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, adoptat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A treia parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 9, cine este pentru, doriți să verificăm amendamentul 7. Bine, votul este deschis la amendamentul 7. Votul este închis și este adoptat. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8. Uh, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins, dar nu e foarte clar. Uh, vă cer un vot uh, electronic la amendamentul 8. Votul este deschis. Votul este închis și amendamentul este adoptat. Trecem acum la aninatul 19. Votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alinatul 21, amendamentul 4. Cine este pentru, nu, nu, era clar. Cine este pentru amendamentul 4? Cine împotrivă? Cine se abține? Adoptat. Amendamentul 9, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 10, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Textul original în trei voturi separate. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și văd cu apel nominal, partea a doua, votul este deschis. Votul este închis și este adoptat. A treia parte, de asemenea, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Trecem la textul original, paragraful 43. Vot electronic, votul este deschis. Votul este închis și este adoptat. Apoi paragraful 53, amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Alineatul 55, textul original, două părți, prima parte. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Paragraful 58 din textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 62, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis și se adoptă. Paragraful uh, 68, textul original în mai multe părți. Prima parte, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Adoptat. Prima, a doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Abținere adoptată. A treia parte, cine este pentru? Împotrivă? Abținere se adoptă. Alinatul 70, textul original în două părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? abținere adoptat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Paragraful 80, alienatul 80, mă scuzați, prima parte, vot cu apel nominal, deschid votul. Votul este închis. Este adoptat. A doua parte, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat. Trecem la alineatul 81, uh, textul original, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere adoptată. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Abținere uh, adoptat. Alinatul 93, textul original în două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptată. A doua parte pentru, împotrivă, abținere adoptat. Alinatul 96, textul original în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptată. A doua parte, pentru, împotrivă, abținere respins. Verificăm, mie mi s-a părut clar, dar haideți să verificăm. Deschid votul pentru a verifica a doua parte a, a, a alinatului 96. 96, un diferent în legătură cu modul în care se pronunță, se uh, spune acest numeral în franceza belgiană. Respins, așadar. Uh, alinatul uh, 98, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă abținere adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri adoptat. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 99, prima parte, pentru, împotrivă, abținere adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abținere adoptat. A treia parte pentru, împotrivă, abținere adoptat paragraful 100, alineatul 101, vot uh, electronic, votul este deschis. Le vot est clos. Votul este închis. Este adopté. Adoptat. Amendamentul 106. Amendamentul 6. Cine este pentru 6? Împotrivă? Nu e clar. Deci verificăm amendamentul 6. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Trecem la 106, text original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 107. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 108. În două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptată. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptată. 112. Cu apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. 124 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 126 în două păt. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptată. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptată. 127 Verificăm partea a doua la 126. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respinsă. 127 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 128. Apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptată. După 128, 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține respins. 129. Text original, apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 130. Text original. Pentru. Împotrivă. Abține. Respins. 133. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 135 pentru, împotrivă, Abțineri adoptat. 139 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 140 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 141 vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 144 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 3 revizuit pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vreți să verificăm? Bun, verificăm așadar 3. S-a închis votul și adoptat. Considerentul P cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și este respins. Considerentul BH în două părți. Prima parte cu apel uh, nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Partea a doua cu ridicarea mâinii. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Considerentul B ca în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptată, partea a doua pentru, împotrivă. Nu este clar, așa încât verificăm partea a doua din considerentul BK. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Considerentul BL în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua pentru, împotrivă, cine s-a abține, adoptat. Considerentul BP vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat întreaga propunere de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri adoptată. Domnul Iacolino, raportorul, cere să intervină, vă rog. Domnul Iacolino, aveți cuvântul. Domnul Iacolino, aveți cuvântul. Apăsați pe buton, dacă nu apăsați pe butonul microfonului vecin. În sfârșit, vreau să mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil în Comisia CRIM atunci când combatem spălarea de bani, să ajungem la această etapă. Este o etapă importantă pentru toate grupurile uh, politice. Putem acum să dăm niște linii directoare politice uh, pentru Comisie și pentru statele uh, membre pentru lunile ce vin. Desigur, mandatul european este extrem de important pentru procurori. Unele state Uh, membre au făcut un pas înainte. Președinta, mulțumesc uh, domnule Iacolino. Uh, suspendăm ședința de vot până la ora 12.30.